Oui, oui. Ah non, Parce que hier, tu savais que tu m'étais très mal. So, it's a pleasure. Este o mare plăcere să îi urăm bun venit domnului comisar Vela în această după-amiază ca să avem un schimb de opinii. O precizare, Înainte să trecem la intervenția domnului Vela, la ora 16 vom avea un vot. Vă rog să nu uitați de cartela de vot. Odată ce terminăm cu uh, domnul comisar, vom trece direct la vot. Nu veți mai avea timp să mergeți în birou să vă luați cartela de vot. Dacă nu aveți acum la dumneavoastră, vă rog să spuneți membrilor echipei dumneavoastră să vă aducă. Din nou, Vreau să vă spun că este o mare plăcere să vă urăm bun venit, domnule Vela, să vedem care este opinia dumneavoastră și să ascultăm prioritățile, um, opiniile membrilor Comisiei cu privire la biodiversitate. Evenimentele din vara aceasta au transformat biodiversitatea într-o temă foarte actuală. La COP în China, în 2020, biodiversitatea va avea mult mai multe um, va beneficia de mult mai multă atenție, așa cum uh, a primit și climatul atenție. Foarte multă lume vorbește despre climat, dar prea puțină lume vorbește despre biodiversitate. Biodiversitatea a rămas cumva pe margine. Dar, în sfârșit, simțim că lucrurile se mișcă și rolul Uniunii Europene prin Comisie și prin Parlament de asemenea este foarte important să ne asigurăm că tema aceasta este pe agenda noastră domestică, dar și pe cea externă. Deci ne face foarte mare plăcere să vă avem aici, să vă aflăm opiniile și în contextul mai larg al schimbării uh, comisiei, Înțelegem foarte bine că nu puteți să vă luați angajamente în numele viitoarei comisii, dar pentru noi este de asemenea important să vedem care este opinia dumneavoastră la sfârșitul mandatului, în așa fel încât să îi iluminați pe noi membrii acestei comisie și să înțeleagă mai bine informațiile de fond. Domnule comisar, aveți, aveți 10-15 minute și apoi vom avea și o rundă de întrebări. Mulțumesc, dragă Pascal! Stimați colegi, trebuie să spun că este o mare plăcere pentru mine să vin la această comisie proaspăt constituită. În primul rând vreau să îi uh, felicit pe noi veniți și să le urez uh, bun venit celor care s-au reîntors, uh, acelor eurodeputați cu care am avut plăcerea de a lucra deja în ultimii cinci ani. Știu că există foarte mult interes pentru chestiunile de mediu. De aceea le-am cerut colegilor mei de la DG Mediu, de asemenea, să intre în legătură cu dumneavoastră în mod activ. Astăzi știu că ați avut o prezentare cu privire la substanțele chimice și mâine vor avea loc două prezentări cu privire la despăduriri uh, și apoi va fi și una cu privire la punerea, cu revizuirea punerea în aplicare a legislației de mediu. Faptul că Comisia Envy este acum cea mai mare comisie a Parlamentului European, în opinia mea, este un simbol foarte important al importanței acordate de Parlamentul European pentru sănătatea uh, și protecția planetei noastre. Tinerii ne întreabă, noua generație ne întreabă, ne cere să avem acțiuni mult mai concrete cu privire la mediu. Și asta înseamnă că, practic, există mai mult sprijin din partea publicului, dar, de asemenea, există și mai multă responsabilitate pentru noi. Când am participat la audierea mea parlamentară acum 5 ani în fața acestei comisii, am spus în concluzie că noi nu moștenim planeta de la părinții noștri, ci o împrumutăm de la copiii noștri. Într-adevăr, trebuie să facem tot ce ne este cu putință, în așa fel încât să transmitem planeta copiilor și nepoților noștri într-o stare mai bună decât am moștenit noi. Ne confruntăm cu două dintre provocările definitorii ale civilizației noastre, schimbările climatice și pierderea biodiversității. Declinul naturii este de nemai văzut. Suntem în mijlocul celei de-a șasea extincții în masă. Există riscul de a pierde un milion de specii datorită activităților antropice nesustenabile. Există riscul unor efecte irreversibile. Biodiversitatea și schimbările climatice, după cum a spus uh, Pascal, sunt strâns legate. Este un lucru clar ca bună ziua și reiese și din uh, raportul IPCC cu privire la cele 1,5 grade și în evaluarea globală a IPBS. Și mai clar este faptul că fără a pune capăt în mod drastic pierderii biodiversității și ecosistemelor, a obiectivele acordului la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă vor fi imposibil de atins. Timpul este esențial. Evaluarea IPBS a confirmat faptul că pierderea globală de biodiversitate continuă într-un ritm nemai văzut. În același timp, vedem imagini foarte tulburătoare, de exemplu, Amazonia în flăcări. Toate aceste imagini ne arată care este realitatea foarte dură a schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității. În același timp, îngrijorarea publicului crește și cel mai recent eurobarometru arată că mediul este printre primele cinci îngrijorări ale cetățenilor europeni, chiar deasupra șomajului. Trebuie să profităm de această oportunitate, să răspundem cu curaj la acest apel de schimbări urgente și transformative care să afecteze toate domeniile de politică. Principalele cauze nu s-au schimbat, însă, în ciuda tuturor eforturilor, acțiunile noastre până în prezent s-au dovedit a fi insuficiente pentru a stopa declinul biodiversității. În conformitate cu IPBS, toate aceste lucruri se datorează lipsei de generalizare a biodiversității în toate celelalte politici. Uniunea Europeană trebuie să dea exemplu pe plan global. Dacă dorim să dăm dovadă de credibilitate pe plan internațional, trebuie să dovedim că luăm și noi măsuri la noi acasă. Directivele cu privire la natură sunt pietrele de temelie ale politicii europene în domeniul biodiversității. După cum țineți minte, am început mandatul meu acum 5 ani cu sarcina foarte clară de a realiza o evaluare aprofundată a acestor directive. Rezultatele acestei verificări a adecvării au fost foarte clare. Cadrul legal este fiabil din punct de vedere fundamental și se bucură de sprijinul um, opiniei publice și alături de colegiuitor, noi nu am propus să modificăm cadrul uh, fundamental. Însă există probleme semnificative cu punerea sa în aplicare. Și cu toate că acest cadru oferă un grad de protecție unora dintre cele mai uh, bogate și mai importante habitate naturale în Europa, sunt uh, anumite limitări care nu ne permit să ne mișcăm uh, foarte mult, nu ne permit o marjă de manevră foarte mare în ceea ce privește siturile Natura 2000. În 2017 am răspuns la aceste provocări prin Planul de Acțiune pentru Natură, Oameni și Economie. Multe dintre acțiunile acestea au creat un cadru pentru procese de lungă durată care pot să sprijine punerea în directivelor privind natura. Ieri chiar am publicat linii directoare noi, îndelungă așteptate, prin care se poate îmbunătăți felul în care serviciile pentru ecosisteme pot fi integrate mai bine în deciziile de planificare. Completarea rețelei Natura 2000 atât pe uscat cât și pe mare, și definirea unor obiective de conservare și unor măsuri pentru toate siturile Natura 2000 sunt priorități de vârf pentru noi. În ceea ce le privește pe ambele, noi am realizat progrese semnificative în ultimii 5 ani. Nu doar în ceea ce privește identificarea siturilor, ci, mai important, în gestiunea lor. Procentajul de situri protejate, care sunt gestionate acum cu măsuri adecvate de conservare a crescut de la 50% la 70% în mod foarte semnificativ. Însă este loc de mai bine. De aceea am consolidat eforturile noastre de aplicare a legii în domeniul naturii. Avem 17 cazuri de infringement și peste 30 de anchete deschise la ora actuală. Astfel, aplicăm presiune în așa fel încât să ne asigurăm că regulile noastre se aplică așa cum trebuie. Vom continua de asemenea să lucrăm îndeaproape cu statele membre și cu părțile interesate pentru a promova conformitatea, inclusiv prin dialogurile pentru natură. Totuși aș dori să subliniez faptul că a asigura investiții suficiente este un element esențial pentru succes fondurile europene trebuie să fie disponibile și să fie utilizate așa cum trebuie. Dumneavoastră aveți un rol esențial de jucat aici, mai ales în ceea ce privește negocierile cu privire la politica agricolă comună. Rezultatul acestor negocieri va avea o influență majoră asupra felului în care este influențată sănătatea naturii în Europa în anii care urmează. Utilizarea terenului s-a confirmat că este unul, una dintre cauzele principale ale pierderii de biodiversitate. Voi reveni la agricultură ulterior, mai în detaliu. Aș dori să spun câteva cuvinte și despre mări și oceane. După publicarea directivei cadru privind strategia marină și mai ales în ultimii cinci ani, aș dori să spun că am bătut cale lungă în vederea protejării mărilor și oceanelor noastre. Totuși, mediul marin european arată semne îngrijorătoare de deteriorare. Atingerea unui bun statut de mediu până în 2020 pentru toate apele marine europene, din nefericire se pare că nu este un obiectiv care poate fi atins de toate statele membre. Datorită eforturilor de a pune în aplicare regulile europene cu privire la protecția mediului uh, uh, marin și protecția naturii, ne-am dublat uh, procentajul de mări care sunt acoperite de zone protejate marine. Am crescut de la 6% acum 7 ani la aproximativ 11% acoperire uh, până în prezent. Și astfel am depășit ținta aici de 10%. Totuși, există diferențe regionale semnificative și e nevoie de eforturi adiționale. Gunoiul marin, de asemenea, este o mare provocare pentru biodiversitatea marină și sănătatea oceanelor noastre. Directiva privind plasticurile de unică folosință adoptată în timp record ca parte din strategia europeană pentru plastic, este cel mai cuprinzător instrument uh, legal din lume care vizează gunoiul marin din plastic, dar mai rămâne și problema microplasticului. Microplastic, și alte sectoare, pe lângă sectorul plasticului, trebuie să contribuie și ele la sănătatea oceanelor. Și aici mă gândesc la deșeurile de plastic care sunt aruncate în ocean. Dar discutăm foarte puțin despre deșeurile de nutrienți toate aceste deșeuri dăunează oceanului de 30 de ori mai mult decât plasticul. Haideți acum să ne concentrăm pe politica agricolă comună. Cred că rolul PAC-ului este acela de a aborda atât problemele economice cât și cele de mediu, deci durabilitatea economică și cea de mediu. Propunerea Comisiei pentru PAC 2021-2027 încearcă să pune protecția de mediu și acțiunea climatică în centrul atenției. Este nevoie să abordăm problema biodiversității și problema schimbărilor climatice, în așa fel încât să asigurăm o tranziție către o agricolă, a agricultură sustenabilă în Uniunea Europeană. Să vă dau câteva exemple. Condițiile legate de plățile directe s-au consolidat și numărul uh, și câteva dintre ele sunt uh, esențiale pentru biodiversitate. Aici se include protecția Um, mlaștinilor, protecția pășunilor permanente în zonele Natura 2000, obligația de a um, permite uh, trăsături geografice neproductive în zonele agricole și obligația de a avea o rotație a culturilor. Trebuie să ne asigurăm că facem tot ce este cu putință ca fermierii care primesc uh, subvenții din Europa să contribuie la protejarea biodiversității. Nu ne putem permite să avem excepții. Scăderea biodiversității trebuie să fie oprită acest lucru este crucial și pentru sustenabilitate pe termen lung a agriculturii europene. Comisia de asemenea propune mai multe stimulente pentru abordările prietenoase cu mediul înconjurător. Marea noutate din noul PAC este introducerea ecoschemelor în primul pilon. Prin acestea se furnizează finanțare directă agricultorilor. Astfel de ecoscheme ar putea să sprijine practici benefice pentru biodiversitate. Sunt trei elemente cheie în propunerea Comisiei care asigură un nivel înalt de ambiții de mediu. În primul rând, statele membre trebuie să aloce pentru mediu și climat cel puțin 30% din fondurile din al doilea pilon, care are de face cu, de, cu dezvoltarea rurală. În al doilea rând, statele membre trebuie să realizeze prin planurile lor strategice PAC o contribuție totală mai mare către atingerea obiectivelor specifice de mediu și de climă. Nu în ultimul rând, al treilea rând, Comisia cere o implicare efectivă a autorităților de mediu în pregătirea planurilor strategice pentru politica agricolă comună. Noi dorim să vedem cele mai bune sinergii posibile în uh, momentul în care apar intervenții pentru strategia de biodiversitate la nivel de stat membru. Nu avem nevoie doar de mai multe fonduri pentru biodiversitate, ci avem nevoie de o cheltuire mai eficientă a acestor fonduri. Eficiența de mediu a politicii agricole comune va depinde, în primul rând, de cât de mult vor sprijini colegiuitorii ambițiile de mediu ale noii politici. Și apoi, de asemenea, va depinde și de alegerile făcute de statele membre în planurile lor strategice. Trebuie spus că noua PAC cuprinde mult mai multă subsidiaritate, deci pune mult mai multă responsabilitate pe omerii statelor membre. Așadar, astăzi aș dori să fac un apel față de dumneavoastră să ne asigurăm că ambițiile de mediu și de climat din propunerile Comisiei de uh, reforma PAC nu sunt reduse. Care este calea de urmat pentru biodiversitate? Strategia de biodiversitate după 2020. În uh, fața crizelor ecologice, crizelor ecologice și de climat, este clar că business as usual, adică să ne comportăm ca până acum, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, nu este suficient. E nevoie de mai mult decât îmbunătățiri treptate. Uh, doamna Ursula von der Leyen a promis o agendă de biodiversitate foarte ambițioasă. Ca parte din uh, Green Deal-ul european, ea s-a angajat la să avem o strategie pentru biodiversitate 2030. Am făcut deja un apel statelor membre la consiliile recente de mediu să organizeze discuții comune cu celelalte sectoare cheie cu privire la viitorul biodiversității. Și cred că același lucru ar trebui să se întâmple și în cadrul Parlamentului European. Pentru a stopa pierderea biodiversității, e nevoie de contribuții curajoase și importante și din alte sectoare, inclusiv sectorul comerțului, agriculturii, industriei și economic. În mod concret, este momentul să lucrăm la abordări integrate. Doamna von der Leyen, în linia sale directoare de politică arătat că e nevoie de a stabili standarde transversale pentru biodiversitate. Viziunea mea pentru a atinge acest obiectiv ar, fi aceea de a dezvolta linia noastră directoare publicată ieri cu privire la integrarea serviciilor de ecosisteme. Acestea trebuie să fie dezvoltate, după cum spuneam, într-o inițiativă de politică mult mai robustă. Un astfel de cadru ar putea să furnizeze un, uh, o completare directivelor privind natura. Astfel am putea stopa pierderea biodiversității și ne-am putea asigura că sunt optimizate și beneficiile asupra societății. În plus, o viziune asupra industriei orientată către viitor ar putea să aducă niște răspunsuri concrete, deoarece comunitatea de afaceri cere în mod clar o contabilizare și o standarde de contabilizare și raportare la nivel uh, corporativ, care să țină seama de mm, considerentele de mediu. Nu în ultimul rând, Uniunea Europeană va avea oportunitatea să arate care sunt angajamentele sale europene la COP15 în China în octombrie 2020. Se va adopta cu acea ocazie abordarea globală cu privire la biodiversitate pentru perioada de după 2020. Lumea a eșuat cu privire la țintele din 2010 și nu vom realiza nici țintele aici 2020, dar pentru țintele pe viitor nu putem să eșuăm iarăși. Comunitatea globală ar trebui să vorbească mai puțin și să treacă la fapte. Doamna von der Leyen dorește ca Europa să lucreze cu partenerii săi globali pentru a stopa pierderea biodiversității în următorii 5 ani și să conducă lumea către conferința părților 2020 în China pe biodiversitate, la fel cum a fost un lider la conferința din Paris din 2015. Acest COP din octombrie 2020 trebuie să devină momentul Paris al biodiversității cu ținte ambițioase, măsurabile, limitate în timp, cu angajamente foarte ferme din partea părților și o puternică punere în aplicare a unui mecanism de revizuire. Un obiectiv clar, cuprinzător, asemănător cu obiectivul de 2 grade pentru schimbări climatice, ar trebui să se bucure de sprijin politic. Chiar dacă dezbaterea științifică este complexă, poate fi complexă, în, obia, în opinia mea, obiectivul trebuie să fie simplu. Un milion de specii dispărute este cu un milion prea mult ar trebui să fie fezabil să definim o țintă prin care să limităm această pierdere, o țintă la care să se poată relaționa și uh, cetățenii din întreaga lume. Biodiversitatea trebuie să fie apărată atât pe uscat cât și, pe, cât și în apă, atât în zonele sub jurisdicția statelor, cât și uh, în celelalte zone. De aceea, unei dintre prioritățile mele uh, în ceea ce privește agenda de guvernanță pentru oceane a Uniunii Europene, este să punem în practică un nou acord internațional pentru a proteja biodiversitatea în uh, oceanul care, în uh, mările care nu uh, se află în jurisdicția națională a nimănui. La ultima sesiune de negocieri din New York am văzut că există oarecare sprijin pentru această idee, însă mai este cale lungă de bătut, în așa fel încât să avem un acord ambițios și fezabil. Din perspectiva perspectiva lucrurilor la care ne așteptăm pentru viitor, aș dori, aș dori să revin la un trend foarte îngrijorător, și anume incendiile din Amazon. Aceste incendii însă nu au loc doar în Amazon, ci și în alte locuri de pe mapa mond. Au avut loc și uh, în Siberia incendii, și în Grecia incendii, în Africa, peste tot. Toate aceste incendii ne aduc aminte de cât de fragile sunt ecosistemele forestiere și ce responsabilitate avem noi să le apărăm. Pădurile sunt indispensabile. Ele nu sunt doar vitale pentru eforturile noastre să protejăm biodiversitatea, ci sunt esențiale și ca surse de. Um, pen, pen, deci pentru a proteja viața comunităților și pentru a proteja uh, schimbările, uh, a ne proteja împotriva schimbărilor climatice. Protejarea pădurilor este esențială pentru a, întâln, pentru a realiza angajamentele noastre din acordul de la Paris în ultimii ani, rata despăduririlor a rămas la un nivel foarte înalt. Aproximativ 800 de terenuri de fotbal se pierd în fiecare oră. În ultimii 30 de ani. Și extinderea terenurilor agricole reprezintă aproximativ 80% din despăduririle globale. Uniunea Europeană a importat și a consumat o treime din produsele comercializate la nivel global asociate cu despăduririle. Uniunea Europeană are așadar o responsabilitate globală în ceea ce privește promovarea unor practici de gestiune uh, forestieră sustenabilă, stoparea despăduririlor, stimularea uh, reîmpăduririlor și încurajarea consumului de resurse și produse care nu au de face cu despăduririle. Comisia a definit deja acțiuni europene în acest domeniu în comunicarea sa Stepping Up EU Action to Protect and Restore World's Forest, care a fost adoptată înainte de această vară. Le-am cerut colegilor mei din DG Mediu să vă ofere mai multe detalii cu privire la comunicarea respectivă în cadrul ședinței de mâine. Știu că nu avem foarte mult la dispoziție și m-am întins cu vorba, dar ați dorit să aveți și informări cu privire la recenta conferință a părților CITES. Aș dori să vă spun care sunt rezultatele principale, dar de asemenea aș dori să vă uh, discutăm în detaliu și ulterior. Conferința CITES a avut loc la Geneva săptămâna trecută. În general, sunt foarte satisfăcut de rezultate și de rolul constructiv pe care l-a jucat Uniunea Europeană în acest proces. Nu a participat niciun eurodeputat la delegația Uniunii Europene de această dată, dar știu că mai mulți dintre dumneavoastră ați urmărit conferința îndeaproape. Toate propunerile Uniunii Europene pentru a adăuga alte specii la listă din convenție au fost adoptate și în majoritatea cazurilor prin consens. În general, conferința părților a hotărât să introducă sau să consolideze controlele comerciale pentru anumite uh, tipuri, de, pentru anumite specii animale și de plante. Aici sunt uh, incluse și mamiferele carismatice, cum sunt girafele, dar și speciile valoroase din punct de vedere comercial, cum ar fi rechinii sau castraveții de mare. Toate aceste specii trebuie să fie protejate împotriva supraexploatării prin uh, comerțul internațional. Dacă e să ne luăm în serios obiectivul de a proteja biodiversitatea, e nevoie de pregătiri științifice foarte solide și o bună cooperare, o foarte apropiată cooperare cu statele afectate și cu celelalte părți la această convenție. Decizia COP de a reglementa și mai mult transferul elefanților vii africani din habitatul lor natural, natural a beneficiat de foarte multă atenție. Și aici Uniunea Europeană a jucat un rol esențial în atingerea unui acord prin care se crește nivelul de protecție pentru elefanți. În același timp ne asigurăm că știința uh, rămâne arbitrul final în contextul acestor deplasări, în momentul în care o astfel de deplasare reprezintă un avantaj pentru animal sau pentru conservare. Pe viitor aș dori ca Uniunea Europeană să continue să apere o abordare cuprinzătoare cu privire la reglementarea comerțului cu animale, Aici este vorba așadar de a ne baza politicile în cele mai bune practici științifice și uh, cele mai independente informații, cooperând în același timp cu țările partenere din lume, atât bilateral cât și multilaterale în instituții precum CITES. De asemenea, este important să lucrăm transversal și am încrederea că Parlamentul va continua să ne sprijine în aceste eforturi. Stimați colegi, în încheiere, Pe multe dintre problemele care le-am menționat, noi ne bizuim pe sprijinul, cooperarea și stimulul pe care îl primim de la Parlamentul European și mai ales de la Comisia dumneavoastră. Stimați membri ai Comisiei ENVI, avem nevoie de dumneavoastră în aceste obiect- ca să atingem aceste obiective ambițioase. Mulțumesc! Thank you for asking for stimul. Vă mulțumesc pentru că ați cerut un astfel de stimul. Sper că membrii vor putea să ofere acest stimul necesar. Avem așadar o primă rundă de întrebări acum pentru dumneavoastră. Întrebări din partea coordonatorilor grupurilor și începem cu PPE. Anies. Merci, Monsieur le Président. Merci. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și pentru discurs. Ne-ați uh, anunțat că se va consolida protecția pentru elefanți și pentru alte specii, lucru care s-a hotărât la conferința părților ca pe un uh, lucru pozitiv. Ne bucurăm, însă nu ne putem opri aici. CITES și reglementarea comerțului internațional nu reprezintă decât o componentă a protecției protejării biodiversității, pentru că trebuie în același timp să mai combatem și traficul cu specii sălbatice, o amenințare foarte gravă pentru existența lor. Vă amintesc că în fiecare an 4.000 de elefanți uh, sunt uciși din cauza acestui trafic. Suntem, uh, din păcate, uh, punct de tranzit și de destinație privilegiată pentru produsele generate de acest trafic. Așadar, avem uh, o responsabilitate reală în acest sens. Domnule comisar, Planul de acțiune al Uniunii Europene pentru combaterea traficului cu specii sălbatice se încheie anul următor. Raportul cu privire la progresele înregistrate ne arată că trebuie să facem progrese suplimentare, atât la nivelul Uniunii cât și la nivelul statelor membre, pentru a ne realiza obiectivul până în 2020. Am două întrebări, rapid. Puteți să ne spuneți dacă s-au luat măsuri suplimentare pentru a recupera din înregistrarea întârzierea pe care am înregistrat-o. Și în al doilea rând, uh, deși avem uh, convenția CITES, uh, sunt foarte multe probleme în implementarea în statele membre. Vreau să întreb Comisia dacă are vreun bilanț, vreun raport cu privire la măsurile care s-au luat pentru a accelera implementarea acestor reguli. Mulțumesc! Mulțumesc și mulțumesc și pentru că ați respectat timpul alocat. Din partea SND, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și pentru această ocazie de a discuta una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm. și anume discuția despre cum putem preveni, cum putem lua măsuri când vedem aceste evoluții dezastroase în, uh, la nivel global. E un uh, dezastru economic, uh, global. Știința ne dă semne foarte clare presiunea asupra ecosistemelor este foarte mare și totul este la limită. Raportul IPCC este doar cel mai recent din aceste dovezi. Știu că nu trebuie eu să vă spun cum stau lucrurile, știu că urmăriți uh, știrile și cunoașteți situația, însă Europa este în urmă, nu ia suficiente măsuri în protejarea mediului și a biodiversității. În continuare ne contaminăm mediul cu substanțe chimice periculoase, precum pesticidele, cu plastic și alte produse. Vă întreb, domnule comisar, când veți prezenta această strategie fără substanțe toxice pentru Uniunea Europeană? E așteptată de atâta timp. De ce nu descrește utilizarea pesticidelor în Europa din 90 încoace, deși reguli ar exista eh, eh, emise tocmai în acest sens. Și o treia întrebare. Vorbiți despre microplastic, dar totuși vedem că statele membre continuă și iau măsuri, deși pentru că Uniunea Europeană nu o face. Iar uh, legislația pentru substanțe cosmetice, pentru paste de dinți și așa mai departe, ce face însă Comisia pentru a ne ajuta în această problemă cu care ne confruntăm? Uh, întâlnirea COP din China de anul viitor va fi un moment cheie pentru a da dovadă de angajament. Ați vorbit despre păduri și a fost foarte bine. Știu că urmăriți subiectul, dar ce putem face pentru a ne asigura că UE va insista pentru acțiuni la nivel global, pentru protejarea mediului la nivel global. Sunteți de acord, domnule comisar, că UE trebuie să folosească toate opțiunile care stau la îndemână, inclusiv acorduri comerciale, astfel încât și alți actori de pe scena internațională să ia măsuri pentru a opri acest dezastru ecologic. Vă mulțumesc! Acum din partea Renew, Domnul Torvalds, mulțumesc pentru prezență, domnule comisar. Sunteți uh, unul dintre ultimii interlocutori, probabil. O singură întrebare. Folosind uh, carburanți fosili, producem peste 10 gigatone anual. În Amazon vorbim de o cu toată altă cantitate. Adică toată lumea ar trebui să înțeleagă că dacă lucrurile se uh, vor merge tot mai rău, la un moment dat nu vom mai putea face nimic împotriva. Se tot vorbește de biodiversitate. În Finlanda avem o pădure boreală foarte uh, bine uh, prezervată, Și acolo vorbim de cantități uh, măsurate în miligrame. Ui, mă uit la aceste cifre. Brazilia a avut un acord din 2009 încoace și au avut un moratoriu cu privire la soia. Și dacă ne uităm la cifrele defrișărilor, se vede în datele statistice că acordul despre vite și moratoriul au funcționat. Defrișarea a scăzut, a fost la cele mai joase niveluri atâta timp cât aceste acorduri erau, au fost în funcțiune. Acum însă vedem că politicienii de acolo nu mai sunt responsabili și fac tot ce le stă în putință pentru a înrăutăți situația. Dar nu e vorba doar de politicienii lor. Dacă ne uităm și la piețe, China dacă ne uităm la consumul lor de vită, China consumă destul de puțină carne de vită comparat cu Statele Unite sau altele, dar avem totuși 1,4 milioane de locuitori în China și dacă ei mănâncă din ce în ce mai multă carne de vită, vom avea sau va exista o piață acolo care comandă ce se întâmplă în Brazilia și trebuie să facem ceva. Mulțumesc! Marie Tusan, acum, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, incendiile care distrug Amazonia din august încoace au distrus sute de mii de hectare de pădure. O biodiversitate unică în lume a fost distrusă de flăcări și încă nu s-a terminat. Este oare din cauza sorții? Nu. Sunt responsabili? Da. Știm cine sunt? Da. Incendiile acestea nu se datorează secetei, ci intereselor economice și sacrificării pădurii. În Amazonia se despădurește, se defrișează, se taie pentru ca uh, terenurile astfel eliberate și lemnul exploatat să hrănească oameni și animale. Atunci când uh, se spune că Amazonia îi privește doar pe cei de acolo, este fals, pentru că ne privește pe toți. Să ne amintim ce spunea Mendes, un apărător al justiției ecologice care a fost asasinat în 98. La început am crezut că mă bat pentru ai mei, apoi am crezut că mă bat pentru a salva pădurea amazoniană, însă astăzi îmi dau seama că mă bat pentru omenirea întreagă. Așadar, să nu ne îndreptăm privirea în altă parte și să rămânem indiferenți, pentru că noi suntem complice Europa este și ea de vină. În Amazonia, în Guiana, Franța despădurește, defrișează pentru a strage aur. Să nu ne limităm la a da toată vina pe Bolsonaro, să acționăm. Așadar, întrebarea. Când o să avem în sfârșit uh, un drept al naturii, când o să recunoaștem faptul că există drepturi ale naturii și când vom recunoaște faptul că acolo se petrece un genocid, când vom putea merge în justiție pentru a apăra siguranța climei și a planetei? Pentru că acolo se petrece o criză majoră și un atentat fundamental la viața noastră. Mulțumesc! Mulțumim, Silvia Lima! Ausführungen? Mulțumesc pentru cele spuse. Bine, cine nu și-ar dori să ne protejăm mediul și natura și să insistăm pentru păstrarea biodiversității. Da, am înțeles că ați dori să faceți tot posibilul pentru a opri eh, decesul speciilor și pentru a da planeta mai departe. Însă, mi se pare că aici discutăm despre situații pe care nu le-am avea fără politica UE. Azi dimineața am auzit că până în 2050 se vor folosi sau se dorește să ajungă la neutralitate CO2 prin um, biocombustibil la zboruri. Dar tocmai acum a luat UE o măsură în ceea ce privește uleiul de palmier pentru că nu mai surprinde pe nimeni, pentru că uleiul de palmier este folosit, este uh, cultivat pe zone defrișate, dar nu doar uleiul de palmier, vorbim de tot felul de combustibili care au nevoie, deci uh, combustibili, așa zis, verzi, care să necesită um, plantații imense. Dar să nu uităm la Europa. Um, centrale eoliene sau uh, sunt tot mai des uh, instalate în păduri. În Germania este defrișată acum pădurea veche din uh, Rheinhalt pentru a, planta, a instala acolo ce, uh, turbine eoliene. Ele dăunează și păsărilor. Numai în Germania pierdem peste 30.000 de păsări răpitoare în fiecare an sunt afectați și liliecii și insecte care altfel erau protejate. Sau panourile solare care conțin substanțe periculoase și care nu pot fi reciclate ulterior, folosind, folosesc plumb și cadmiu printre altele doriți să folosim în continuare toate aceste substanțe, toate aceste materiale și sisteme? Păi așa nu face niciun sens să spunem că dorim să folosim, să salvăm natura. Ce spuneți despre zicala din engleză, că nu poți avea prăjitura să o și păstrezi, să o și mănânci? Mulțumesc! Thank you, Mr. Von Rafa, is here. Din partea ECR, domnul Von Rafa. Cred că, fără niciun dubiu, protecția biodiversității este foarte importantă. E un lucru pe care îl putem face, îl putem atinge. Nu e ca în dezbaterile anterioare, unde rezultatele sunt în ceață. Însă, cred că nu Europa e problema principală aici. o provocare mare este pentru țări precum uh, China, care au uh, unde, de unde vine cererea, de exemplu, pentru tigri care sunt vânați. Aș dori să-mi spună domnul comisar care este planul dumneavoastră strategic pentru acele țări care au, vin cu această cerere mare care are un efect uh, negativ asupra biodiversității. Ce facem? Dacă mergem pe recomandarea Renew și le spunem chinezilor să nu mănânce carnea de vită și vor, le vorbim de protecția biodiversității, despre uh, filde și altele, încercăm să obținem maximul și nu vom obține nimic. Ce pârghii credeți că avem pentru a convinge aceste țări să ni se alăture? Și mă gândesc la CITES și alte instrumente pentru protecția biodiversității. Mulțumesc! Mulțumesc! Și ultimul vorbitor pentru această primă rundă din pentru prima rundă, din partea GUE, domnul Petros Cocalis. Domnule comisar, am tot vorbit de biodiversitate, am vorbit și de speciile pe care de dispariție sau dispărute deja de extincție această perioadă cu aceste pierderi majore ne va duce și la pierderi uh, umane. Biodiversitatea este un bun global. Eu cred că aveți abordarea potrivită, adică avem nevoie de o abordare holistică. Trebuie luate măsuri în toate domeniile, în toate sferile, sferele activităților economice. Sunt convins că la COP15 în China UE va conduce uh, lucrările așa cum și trebuie. Însă, ar mai trebui să facem un lucru și anume să ne asigurăm că statele membre adoptă și implementează directiva Uniune Euro- directivele Uniunii Europene. Suntem, uh, noi, Grecia, suntem una din țările cele mai biodiverse, însă am fost uh, chemați în fața instanțelor, în fața Curții Europene de Justiție, pentru întârzieri în implementarea obiectivelor, la fel și în situația Natura 2000. S-a progresat mult, special la Paris, New York, Ito și așa mai departe, dar ține și de contribuțiile voluntare ale statelor state care s-au, uh, au venit voluntar în această discuție, însă avem nevoie de ceva cu un caracter mai obligatoriu. Și asta ar trebui să spunem. Și cu Mercosur, de exemplu, anul trecut am cumpărat am cumpărat carne de vită de 350 de milioane la fel și um, soia și aceste două elemente sunt cele mai dăunătoare Amazonului cu efecte pe termen lung. Deci cred că în negocierile noastre comerciale ar trebui să vorbim mereu și despre biodiversitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule comisar, aveți uh, 10 minute. Agnes, vorbeai de elefanți. Vă pot asigura, uh, continuăm să combatem traficul cu animale sălbatice, combatem uh, defrișările ilegale, iar în ceea ce privește CITES și în special elefanții, Săptămâna trecută a fost un uh, element acolo, a fost, în, a fost luată o decizie în Consiliu luat în, prin consens. Iar în ceea ce privește elefanții, suntem în continuare de părere că nu toate populațiile de elefanți își îndeplin, îndeplinesc condițiile pentru a fi trecute în anexa 2, așa cum s-a spus. Măsuri suplimentare? Cred că avem legislație bună în vigoare. Măsurile suplimentare pe care trebuie să le luăm țin de implementare. Mereu spunem că UE conduce aici, conduce dincolo și eu întreb mereu același lucru. Ce conducem de fapt? Conducem pe legislație sau conducem concret și pe implementare? Asta ar fi cea mai mare întrebare. Și când cineva mă întreabă ce ar trebui să facem mai mult, n-ar trebui să facem mai multă legislație. Avem legislație bună. Și cred că ar trebui să luptăm pentru o mai bună implementare. Iar în ceea ce privește strategia non-toxică, avem până la sfârșitul anului 2020, acela a fost termenul limită. Ați vorbit de știință, de detalii clare, da, însă câteodată îngrijorările mele sunt mai mari decât ce spune știința. Mereu dau acest exemplu cu um, Great Barrier Reef. Acum uh, 15 ani, un om de știință a fost întrebat dacă acest uh, sistem va rezista schimbărilor climatice. Și după câțiva ani, oamenii de știință au spus că marea barieră Decoral va supraviețui, dar anul trecut s-a anunțat că peste jumătate din uh, Marea Barieră a murit deja. Deci ce vreau să spun este că uneori lucrurile se mișcă mai repede sau mai rău, mai negativ decât ne spun oamenii de știință. De aceea câteodată trebuie să uh, ținem cont de măsuri uh, mai serioase. Despre pesticide, da, mereu vorbesc de bune practici în agricultură și de practici mai puțin uh, fericite, dar nu putem continua să subvenționăm practici dăunătoare în agricultură. nu dau vina pe fermieri. Eu vreau ca fermierii să facă parte din soluție. Nu putem uh, avea o reformă PAC corespunzătoare fără a avea pe fermieri alături de noi. Nu pot da vina pe ei, nu fermierii au inventat aceste substanțe chimice. Oamenii de știință au venit cu aceste produse. Deci trebuie să tratăm și această problemă. Plastic, there is a lot of work which has în ce privește microplasticele, s-au făcut deja destule eforturi, însă trebuie să ne asigurăm și că politicile pe care le producem și care vor afecta nu doar Uniunea Europeană, ci și restul lumii, pentru că majoritatea politicilor noastre sunt apoi reproduse în plan internațional. Trebuie să ne asigurăm așadar că ele sunt bazate pe cunoștințe și pe date solide înainte să luăm decizii pe baza lor. Nils Torvalds s-a referit la Amazon. Sunt pe deplin de acord cu ce ai spus. Și aș mai zice că se mai pune o problemă aici. Dacă ne îngrijorează defrișurile și incendiile de pădure, cred că ar trebui să fim îngrijorați de toate incendiile care au loc în lume, să nu ne concentrăm doar pe unul singur. Dar de dragul discuției, da, să vorbim și despre Amazon, acolo lucrurile au scăpat de sub control. Și este cel mai bun caz care ne arată că avem nevoie de angajament politic. La Sharm el Sheikh, când am discutat despre o strategie globală pentru biodiversitate, am spus că e nevoie de trei lucruri. În primul rând, de ținte măsurabile. În al doilea rând, Trebuie să terminăm cu vorbăria și să trecem la fapte, la măsuri. În al treilea rând, avem nevoie de angajament politic la nivel înalt, din partea președinților și prim-ministrilor. Eu nu pot să cred că atunci când avem uh, reuniuni cu ministrii de mediu, um, ei sunt uh, hotărâți, sunt dispuși, au toată ambiția necesară, însă când se întorc acasă în statul membru, Ă, trebuie să țină piept ministrului de la agricultură, de la economie, de la finanțe. De asta noi cerem angajament politic. Din păcate, în Brazilia se întâmplă lucruri rele, nu există voință politică la nivel înalt pentru stoparea incendiilor de pădure. Marie Da, ar trebui să ne folosim de toate instrumentele de care dispunem pentru a ne asigura că oprim despăduririle și nu doar în Brazilia, ci peste tot. Silvia a întrebat dacă sunt de acord cu biocarburanții și cu uleiul de palmier. Nu. Nu sunt de acord. Soluția mea pentru viitor este să avem e-mobilitate, însă să fim atenți pentru că nu vrem să sacrificăm multe lucruri bune pentru a obține puține lucruri în schimb. În ce privește energia, când vorbim despre energie regenerabilă, întotdeauna ne gândim la panouri solare și la energie eoliană. Uităm complet ce ne poate oferi oceanul. Eu am uh, promovat energia oceanelor pentru că aceasta mi se pare o soluție mai sustenabilă. Fluxurile, valurile, curenții uh, ne pot uh, oferi o sursă de energie, iar în Europa se fac eforturi, poate nu sunt vizibile, se comunică, dar cam acestea sunt sursele de energie pe care eu le-am susținut și le-am promovat. Alexander a menționat China. Eu o să vorbesc din punctul meu personal de vedere și nu în calitate de comisar aici. Nu putem subestima ceea ce face China din punct de vedere al mediului și uh, speciilor sălbatice. Noi mergem la ei și uh, insistăm și am primit o reacție pozitivă din partea lor. Sunt ei perfecți în tot ce fac? Nu. Suntem noi perfecți în Europa? Nu. Dar în ce privește China, să știți că mâine și joi, mâine și vineri, Urmează să vină o delegație chineză numeroasă pentru discuții. China este prima țară cu care am reușit să încheiem un acord de parteneriat privind oceanele. Ce înseamnă asta? Nu doar că discutăm și vorbim, ci acționăm împreună, găsim soluții împreună și ne ajutăm unii pe alții. Vă dau un singur exemplu. Avem date prin satelit, imagini, pe care le schimbăm între noi, astfel încât să avem mai multe date despre oceane și despre lucrurile care pot fi afectate. Eu cred așadar că calea de urmat este nu aceea prin care arătăm cu degetul înspre anumite țări, ci să ne așezăm unii cu alții și să discutăm despre o cale de urmat, o cale sustenabilă. Nu funcționează întotdeauna, dar de multe ori funcționează. Petros, sunt de acord că avem nevoie de soluții globale privind biodiversitatea. Nu cred că putem uh, rezolva biodiversitatea de unii singuri. Nu poate nici o țară singură. E nevoie de o soluție globală pe care trebuie să o însoțim și cu soluții la nivel local. Toate uh, planurile trebuie avute în vedere. Am avut uh, o întâlnire pentru pregătirea conferinței de anul viitor, COP de la Kunming, o întâlnire cu partea chineză și le-am spus deja că ce ne dorim este o acțiune uh, globală, un angajament global din partea tuturor, nu doar una sau două țări. S-au spus multe, Petrus a spus că într-adevăr mai uh, sunt uh, probleme în ce privește siturile Natura 2000. La Natura 2000 problema a fost nu doar să identificăm siturile respective, ci uh, chiar de la început, când mi-am preluat mandatul la Direcția Generală, am întrebat care este totalul de situri. Mi s-a spus foarte bine, 20% din teritoriul Europei este identificat ca sit Natura 2000 și am zis foarte bine, păi și cât din uh, totalul ăsta gestionăm cam jumătate. Identificarea și gestionarea nu sunt tot una. Tocmai de asta eu am insistat ca siturile care sunt gestionate, verificate de noi, să crească în proporție până la 70%. Am încercat să uh, dăm dovadă de fermitate și de dialog, însă când acestea nu funcționează, trebuie să trecem uh, la o abordare mai dură și să deschidem acțiunea de infringement. Mulțumesc! Timpul ne duce către a doua rundă de întrebări, domnule comisar. Este a doua și ultima rundă de întrebări. Începem cu PP-ul. Uh, scuze că întrerup. Uh, un minut pe întrebare. Doamna Weiss. Deci un minut cu totul. Un minut pentru întrebare. Am o întrebare scurtă. Nimeni n-a ratat, bineînțeles, uh, reportajele despre situația din uh, Amazon din uh, luna august. Pădurile amazoniene găstuiesc, pădurile tropicale, de fapt, găstuiesc 80% din biodiversitatea noastră și sigur că orice amenințare reprezintă o adresă la conservarea biodiversității în general. După cum ați spus, domnule comisar, biodiversitatea reprezintă o parte esențială a patrimoniului omenirii și trebuie să ne asigurăm că facem tot ce putem face pentru a împiedica dispariția anumitor specii, se face. Întreb, aceste dezbateri cu privire la incendiile de pădure din Amazon au încurajat Comisia să propună măsuri suplimentare ca urmare a noii strategii pe care ați menționat-o? Din perspectiva PPU, ului e nevoie de uh, măsuri urgente. Cum se asigură Comisia că aceste măsuri vor fi luate astfel încât să nu dăuneze, uh, din punct de vedere economic, poate că ar trebui să îi ascultăm și pe cei care au spus că ar trebui să pună presiune pe țările din acea zonă, amânând sau condiționând semnarea acordului Mercosur. Vă rog să vă încadrați totuși la un minut, pentru că altfel nu avem timp pentru răspunsuri. Cezar Luena de la Socialiști. Sí, rapidamente, gracias, eh, señor comisar. Da, mulțumesc foarte rapid, domnule comisar. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Cred că este important să spunem că specia noastră, practic, este prădător, distruge și, practic, își sinucide, se sinucide, practic, pe această planetă aș dori să ne luptăm să obținem ceva obligatoriu cu China. Iar în ceea ce privește PAC, diverse niveluri de, exigen- de exigență, uh, agricultura trebuie să fie sustenabilă, altfel nu va fi. Iar în ceea ce privește incendiile de peste tonul doar în Amazon, aici e nevoie de un acord, cum este pentru uh, uh, lemn și mai departe, și în ceea ce privește Mercosur, ce facem cu Bolsonaro, să nu uităm și de Epidemiile care au loc, diversele uh, diversele specii de dăunători, uh, de uh, microorganisme care ar putea să ajungă în Spania și să eradicheze întreaga populație de arbori. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Mulțumim, domnul Ștefănuță de la Riniu. Domnule comisar Vela, se pare că avem o mare prăpastie între directivele europene care ne protejează pădurile și realitatea din teren anume construim pe situri protejate, avem exploatații forestiere în rezervații naturale, distrugem cu indiferență habitate prioritare. Țara din care vin are cea mai mare suprafață din Europa de păduri virgine. Un catalog național cuprinde deja 21.000 de hectare, dar se pare că cifra reală este undeva de 10 ori mai mare. Avem legislații de protecție a mediului, nu asta este problema, dar nu avem dinții pentru a o vedea implementată. Costul anual al non-implementării este de 55 de miliarde de euro pe an, bani pe care i-am putea folosi pentru lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru reîmpădurire. Domnule comisar, cum putem acționa cu mai multă fermitate? Și, domnule comisar, ce planuri aveți? Și colega Gutenland a menționat această, acest eveniment. Ce planuri aveți pentru conferința ONU de anul viitor pe biodiversitate? Vă mulțumesc! Thank you, Ruta Paulus, for the Greens. Mulțumim. Acum de la Verzi, doamna Paulus. Vă mulțumim pentru prezență, domnule Vela, și mulțumim pentru cuvinte. Institutul uh, de la Stockholm, aici sunt, a spus că există nouă frontiere planetare care nu pot fi trecute, care n-ar trebui fie trecute, însă se pare că una deja a fost uh, depășită și anume cea referitoare la uh, speciile uh, care sunt pe cale de dispariție și a căror dispariție se accelerează în mod incredibil. Nu o să putem opri această tendință dacă protejăm doar bucăți mici, chiar și dacă ele fac parte din rezervațiile de tip Natura 2000. Agricultura, infrastructura, orașele, căile navigabile, trenurile, toate acestea trebuie să fie parte dintr-un efort mai mare. Ce o să ofere Uniunea Europeană când merge anul viitor la conferința părților? Veți uh, oferi uh, reguli mai stricte, un regulament privind uh, un control mai puternic al pesticidelor pentru a opri armagedonul împotriva insectelor. Biodiversitatea este cea care ne asigură viața pe pământ. Haideți să nu ne retezăm craca de sub picioare. The, the next 20... Mulțumesc. S-au pus mai multe întrebări în legătură cu strategia UE 2020, post 2020 și um, ce vom discuta în China. Deci dacă puteți să grupați întrebările pe teme. Acum, Silvia Limer de la grupul IDE. War mir gar nicht bewusst, dass ich nochmal dran bin. Gut, dann nutze ich aber jetzt die Gelegenheit. Nu știam că mai am voie odată, dar mă folosesc de ocazie pentru a mai întreba odată. V-am întrebat despre aceste biocarburanți, cei verzi și dumneavoastră mi-ați spus despre oceane. Uh, pe acolo intervenim și mai mult într-un ecosistem oceanic. Nu cred că putem vorbi de ecologie aici. Și nu ați răspuns nici la întrebarea cu ce se întâmplă cu panourile fotovoltaice și cum duc ele la dispariția speciilor. Mulțumesc! Thank you, uh, Ms. Zaliuska for ECR. Mulțumim. Acum de la ECR, Doamna Zalewska. Mulțumesc, domnule comisar, aici sunt. Mă vedeți? Domnule comisar, ați spus că nu suntem uh, în măsură să ne atingem obiectivele în materie de biodiversitate. Eu am uh, câteva întrebări uh, în această privință. Mai întâi, Ați făcut o analiză amănunțită? Și dacă da, care au fost concluziile? Constatările. Pentru că trebuie să știm care sunt concluziile, ca pe baza lor să putem uh, gestiona mai bine politica agricolă comună sau biodiversitatea. Și să știm cum să distribuim uh, banii pe proiecte. Vă atrag atenția asupra, un, unei inițiative care se numește Convenția Carpaților. Polonia, Cehia, România, Serbia și Ucraina fac parte din această inițiativă și vă recomand să citiți această convenție. Mulțumesc! Domnul Wallace de la GUE. În discursul introductiv ați spus că Uniunea Europeană și-a depășit țintele pe care și le-a fixat pentru zonele protejate. Însă, aș vrea să știu ce părere aveți cu privire la disparitățile dintre statele membre în ce privește dimensiunea zonelor marine protejate ca procent din uh, zonele marine totale. Pentru că sunt uh, zone marine uh, care au un rol crucial în protejarea biodiversității. Irlanda, de pildă, are obligații internaționale să desemneze 10% din zonele marine ca fiind protejate. Însă, din uh, câte știm, Irlanda a desemnat doar 2,3% din zonele marine pe care le deține pentru protecția speciilor. Vă îngrijorează faptul că o țară precum Irlanda nu uh, își face treaba așa cum ar trebui și credeți că această țintă de 10% ar trebui revizită în sus, în lumina rapoartelor privind pierderea biodiversității, care arată că resursele naturale sunt într-un declin rapid, fără precedent în istoria omenirii? So, I'm um, back to the, uh, EPP. Mulțumesc că revin la PP. Lidia. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, când am uh, sărbătorit uh, ziua internațională, am uh, a biodiversității, am constatat că am epuizat deja volumul de energie pe care ni l alocasem pentru anul acesta. Se pierd terenurile cele mai fertile, se pierd seci, specii, ne confruntăm cu secete extreme, cu vârfuri de temperatură în Europa, cu dereglări incredibile ale mediului înconjurător, modificări ale teritoriului, pierderi devastatoare ale biodiversității. Portugalia, Cipru, Grecia, de pildă, vor fi țările printre cele mai lovite de deșertificare. Peste 50% din teritoriul Portugaliei se confruntă cu riscul de deșertificare. Lucru care, bineînțeles, influențează și biodiversitatea. Ni se pare indispensabil să existe un angajament politic pentru a combate acest fenomen. Mulțumesc! Mulțumesc! Sara Serdas, de la Socialiști. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, comisar, pela sua... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Am două întrebări. Având în vedere tratatul, și normele privind regiunile ultraperiferice, creșterea temperaturilor și a nivelului oceanelor. Nu credeți că ar trebui să ținem seama de aspectele socioeconomice în sectorul maritim din regiunile ultraperiferice în legătură cu protejarea uh, biodiversității? În al doilea rând, știm că în unele regiuni vin ajung specii care periclitează biodiversitatea locală, în sensul că sunt amenințate speciile locale. Ce instrumente de control aveți pentru a opri răspândirea speciilor invazive care pot aduce boli și care sunt o amenințare pentru sănătatea cetățenilor europeni? Caroline Walden for Renew. Mulțumesc, Caroline Walden, pentru Renew. Mulțumesc, domnule comisar. Evaluarea EBES de anul acesta cu privire la biodiversitate ne, ne avertizează de faptul că pierderea speciilor este de nemai văzut și impactul este foarte mare asupra tuturor de pe mapamond. În ultimele săptămâni, bineînțeles, ne-am concentrat mai mult pe păduri, dar mulțumesc că ați menționat și problema pădurilor. Biodiversitatea oceanelor este un domeniu de importanță majoră pentru fiecare dintre noi. În fiecare zi, 6.000 de nave comerciale, de um, nave comerciale plătesc pe oceanele noastre 60.000 de nave care emit sunete și lumini, uneori orbitoare sau asurzitoare pentru uh, ființele care trăiesc în oceane. Cu aceste sunete și lumini și uh, cu toată această poluare din ocean, ce ne facem? Cum va acționa lumea? Reducerea vitezei uh, navelor cu doar 10% poate reduce zgomotul cu 80%. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, domnule Vela, este ce veți face dumneavoastră, ce va face comisia în așa fel încât să se reducă poluarea sonoră marină, în așa fel încât, de asemenea, să tragem la răspundere părțile implicate. Mulțumesc din partea PP-ului, domnul Canev. Mulțumesc. De 12 ani de când Bulgaria face parte din Uniunea Europeană, guvernul bulgar a emis doar 12 din 200 de ordine de desemnare din, în cadrul directivei Habitat. Biodiversitatea este așadar la, uh, pusă sub pericol. Dar sunt amenințați și mici investitori. De asemenea, există încălcări mult mai sistematice ale directivei Habitat. Multe dintre acestea stabilite deja de către comisie, însă fără niciun fel de urmare. Există diverse plângeri și uh, petiții pentru astfel de, care sublinează toate aceste violări ale, încălcări ale legii, fără niciun rezultat de mai mulți ani, încă din 2009 chiar. Prin urmare, trec la principala mea întrebare. E nevoie de rezolvarea problemelor de punere în aplicare și de asigurare a aplicării la nivel european concluzie, aș dori să subliniez faptul că există un grad înalt de conștientizare în Bulgaria vis-a-vis -vis de biodiversitate și există și așteptări foarte mari, cum că Comisia va lua măsuri decisive în acest domeniu și aceste așteptări însă nu sunt uh, întâmpinate cu rezultate din nefericire. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și eu aș dori să vă întreb același lucru. Cred că eforturile pe care le-am făcut pentru momentul de la Paris, mi-aș dori același efort pentru protecția speciilor pentru 2020. E vorba tocmai de acea definiție clară avută la acordul la Paris și asta a lansat această dinamică cu sine și cred că și pentru biodiversitate e dificil. De aceea, întrebarea mea să nu protejăm o anumită, sub, o anumită parte a suprafeței, a terenurilor sau mării sau anumite specii și ce facem cu proprietarii terenurilor, cu popoarele, populațiile indigene sau ideea de a limita procentual decesul speciilor. Ce urmărește comisia aici? Ce definiție urmărește și care sunt reacțiile? Thank you. And the last... Mulțumesc. Ultima întrebare pentru dumneavoastră, domnule comisar, va fi din partea persoanelor neînscrise. Ivan Cicic. Ste govorili o čuvanju Amazonije. Absolut, Amazoniju trebuie. Domnule comisar Vela, ați vorbit despre protejarea Amazonului și este absolut necesar. Pentru că noi, specia umană, nu putem supraviețui altfel, însă nu trebuie să mergem uh, în Amazon ca să vedem cât de mare este devastarea. Este suficient să veniți până în Croația. În 10 ani, 10.000 de hectare au fost defrișate. Chiar și în zonele protejate. Motivul este corupția. Guvernul, practic, nu este capabil să apere pădurile. Cum ne putem aștepta să apa, să apărăm Amazonul zeci, la zeci de mii de kilometri distanță de noi dacă nu putem să ne apărăm propriile păduri? Mulțumesc. Sunt foarte multe întrebări care vizează Amazonia, de spăduririle și, bineînțeles, politicile din Uniunea Europeană. Vreau să vă aduc aminte însă că mâine vom avea o sesiune dedicată pentru această temă. Deci sper că veți reveni cu întrebările dumneavoastră mâine și vom avea așadar atunci o dezbatere mai aprofundată cu privire la comunicarea Comisiei pe această temă, care ar putea fi următorii pași. Deci dacă v-ați putea concentra pe alte chestiuni decât despădurirea, ar fi util, pentru că oricum mâine vom discuta despre despădurire în detaliu. Dacă ați putea să vă concentrați și pe întrebările despre COP15 din 2020, ar fi util, pentru că așteptările vis-a-vis -vis de această întâlnire sunt foarte mari. Domnul comisar. Da, foarte bine, Pascal. Pentru început aș dori să încep cu COP15. Întâi și întâi înțelegem cu toții importanța de a avea un cadru pentru biodiversitate de după 2020. Noi ne dorim nu doar un cadru legislativ, ci și un plan de acțiune. Biodiversitatea este importantă nu doar din perspectiva acordului de la Paris sau din punctul de vedere al obiectivelor de dezvoltare durabilă. Și acestea sunt importante, desigur, dar biodiversitatea trebuie să fie apărată de dragul său. Noi ne dedicăm acestui scop, acestui ideal, dar, în ciuda dedicării noastre, pierderea biodiversității continuă într-un ritm accelerat. De aceea spun mereu că e nevoie de acțiune, acțiune globală. Am trecut deja de limita sigură și noi dorim să aducem nivelul de ambiție de la COP15 până la un nivel asemănător cu cel de la Paris. La COP15 cerem în primul și în primul rând ținte. Ținte limitate în timp, cu termene, măsurabile, ținte măsurabile și, în al doilea rând, avem nevoie de o țintă clară pentru a preveni pierde, pentru a preveni pierderea biodiversității. Așa cum am avut o țintă clară pentru temperatură, 2 grade. În al doilea rând, avem nevoie de planuri naționale, acțiuni naționale. Nu mai putem să tot discutăm, trebuie să începem să, luăm, să ne luăm angajamente la oceane. Nu doar discutăm despre oceane, la conferințele despre oceane, ci fiecare participant trebuie să vină cu angajamente. Și avem apoi un sistem de monitorizare, de urmărire, prin care putem verifica dacă angajamentele luate au fost puse în aplicare. După cum spuneam, de asemenea avem nevoie de un angajament politic la nivel înalt. De aceea, chestiunea biodiversității am dus-o până la G7, ONU, G20, la fel cum am vorbit și despre oceane în toate aceste foruri. De asemenea, trebuie să ascultăm natura și nu să așteptăm doar după rapoarte. Așteptăm mereu când vrem să discutăm deja. Da, vom avea un raport peste 2 ani, hai să așteptăm acel raport. Rapoartele sunt bune, dar rapoartele uh, doar confirmă ceea ce natura deja ne arată. Trebuie să așteptăm să ne spună rapoartele ce vedem în natură. Am avut uh, raportul privind starea natură, starea mediului, evaluarea la jumătatea perioadei pentru directiva privind natura. Toate rapoartele acestea, importante, într-adevăr, nu trebuie să fie, în opinia mea, mai importante decât să ascultăm natura la Sharm el Sheikh, uh, lumea se mai derutează uneori, există confuzie, cu întrebări de genul, ce plănuiți să faceți? Când întrebi un om ce vei face, imediat uită tot. De ce? Tabula rasa. De ce trebuie să ne concentrăm pe ce trebuie să facem și nu să ne concentrăm pe ce nu trebuie să facem? Toate aceste rapoarte de mediu ne arată exact care sunt cauzele principale ale pierderii de biodiversitate. Schimbarea utilizării terenurilor, agricultura și așa mai departe. Dacă știm care sunt toate aceste cauze, dacă știm de rolul pesticidelor, de rolul îngrășămintelor, atunci trebuie să începem să ne gândim la ce să nu facem, nu doar la ce să facem. Apoi, dacă sunt optimist um, față de viitor sau nu, haideți să vă spun cam care sunt acțiunile pe care le întreprindem în Europa pentru a contracara pierderea biodiversității. În primul rând, menționăm problema pe plan global. Una dintre problemele cu care ne-am confruntat când nu am întâlnit, uh, uh, când nu ne-am atins obiectivele în 2010-2020, este că cetățenii noștri, comunitățile, nu au fost conștiente de problemă. Acum că există un grad mai mare de conștientizare, eu sunt uh, mai optimist că țintele puse în aplicare vor fi atinse. Am menționat planul de acțiune pentru natură, oameni și economie. Am avut și o inițiativă privind polenizatorii pentru a combate reducerea numărului de polenizatori. Am avut și două documente de orientare. Unul cu privire la integrarea serviciilor ecos de ecosisteme în politicile noastre și un alt document de orientare care vizează infrastructura europeană în domeniul acesta. Cineva a menționat de asemenea și o listă de specii străine invazive, care reprezintă o îngrijorare pentru Uniunea Europeană. Și aceasta este o temă pe, pe care ne aplecăm. De asemenea, sectorul privat este constant, constant implicat, deoarece el poate să contribuie, mai ales în ceea ce privește gestiunea siturilor Natura 2000. Încurajăm de asemenea soluții bazate pe natură. Nu trebuie să venim aici cu fizică nucleară. E vorba de soluții bazate în natură. Și avem și facilitatea de uh, capital de finanțare pentru natură, pentru proiecte în domeniul naturii. Există și un plan de acțiune cu privire la finanțarea sustenabilă, în așa fel încât să asigurăm că orice finanțare care merge înspre orice proiect, se asigură că aceste proiecte uh, protejează natura și biodiversitatea. Pe plan internațional suntem foarte activi în ceea ce privește traficul de animale și combaterea pescuitului ilegal uh, neraportat și nedeclarat. Pentru următorul CFM am reușit să creștem, practic, bugetul pentru programul LIFE, Toată lumea se temea că bugetul programului LIFE se va reduce, însă noi am reușit să-l creștem. Programul LIFE se va concentra mai mult pe natură și pe biodiversitate. Apoi este și rolul statelor membre. Nu ne putem aștepta ca Uniunea Europeană să facă absolut totul și statele membre să nu facă nimic. Noi sprijinim statele membre, lucrăm alături de acestea în așa fel încât statele membre să poată respecta legislația natura, în domeniul naturii. Am, sta, am înființat și dialoguri cu privire la natură. Bineînțeles, când este nevoie de asigurarea aplicării legii, noi luăm foarte în serios acest subiect. Nu am să mai intru în MPA-uri și uh, site-urile, site-urile, site-urile Natura 2000. Ultima remarcă. Chiar și atunci când vorbim despre biodiversitate, în principal ne concentrăm pe biodiversitatea pe uscat. Pentru mine este extrem, extrem de important și oceanul. Un lucru care m-a dezamăgit în, dezamăgit în momentul în care se desfășurau discuțiile de la Paris pe climat este faptul că discutam despre climat, uh, dar fără să discutăm despre oceane, care sunt uh, sistemul principal de reglementare a carbonului și care ne oferă foarte mult oxigen și absorbe, absorbe foarte mult din carbon și regle, reglează temperatura acestei planete și care găzduiește o, oceanele care găzduiesc o proporție foarte mare a biodiversității planetei. Acestea nu au fost pe agenda. Deci când discutăm despre biodiversitate și să salvăm biodiversitate, vă rog să nu uitați că în oceane există la fel de multă biodiversitate de salvat ca pe uscat. Iată, nu știu dacă am răspuns tuturor întrebărilor dumneavoastră, dar în orice caz vă mulțumesc pentru invitație și colegii mei așteaptă cu nerăbdare să vă țină prezentarea de mâine cu privire la silvicultură. Vă mulțumesc! Merci, monsieur le commissaire. On, on sait que vous avez parlé avec votre cerveau, mais aussi avec votre cœur. Mulțumesc, domnule comisar. Știu că vorbiți atât cu mintea, cât și cu inima și calitate de comisar este important să vorbiți atât cu inima cât și cu mintea. Mulțumesc mult, vom face o mică pauză de două minute și apoi vom trece direct la vot. Thank you. Thank you. Kif inti dalli? Kif morna? لا سوى من وحياه

Please, colleagues, we are going to start the vote. So please, if you could join your seats. Stimați colegi, vă rog să vă așezați ca să începem votul. Merci, je vais I'm going to switch to French, so Mulțumesc. Voi vorbi franceză acum. Deci, dacă aveți nevoie să vă puneți căștile, vă rog să o faceți. Vom trece așadar la cele două voturi. Primul vot se referă la bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2020 și al doilea vot se referă la procedura bugetară 2020. Să începem deci cu votul cu privire la deci avizul Comisiei cu privire la bugetul general al Uniunii Europene pe anul 2020. Aveți documentele în fața ochilor, deci vom începe cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2. Vot pe părți. Vot pe prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte Există un amendament oral din partea raportorului și este responsabilitatea mea să vă spun. Deci, propoziția to be set at least at 50% se va înlocui cu to be set at 40%, se va stabili la 40%. Acesta este amendamentul oral. În primul rând, vom vota cu privire la amendamentul oral, dacă nu se opune nimeni la acest amendament oral. Deci, votăm întâi amendamentul oral. Cei 40%, asta votăm întâi. Cine este pentru acest amendament oral? Cine este împotriva? Abțineri? Se adoptă acest amendament. Și atunci amendamentul inițial, în mod evident, este caduc, pentru că s-a adoptat textul cu formularea 40%. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. N-am văzut care este poziția PP-ului. N-am văzut. A, sunteți pentru. Deci a, se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotriva? Cine se abține? Vom face o verificare. Vă rog să, verifi- să votați electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nu, încă nu. Votul rămâne deschis. E bun, e bine. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 a fost retras? Nu. Amendamentul 11. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14. Și aici avem un vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14, partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom face o verificare electronică. Bun. E altcineva? Okay. So we will we will add The right side maybe? No? Okay, so we will add, we will add... Așadar, o să vă adăugăm și votul dumneavoastră, conform poziției grupului. Unde eram? Rezultatul? Deci se respinge. 15. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Este caduc. Trecem la 18. Cine-i pentru? 18. Ba nu, mă scuzați, spune președintele. 17 este caduc pentru că 16 a fost adoptat. Deci 17 nu se supune la vot. Mergem la 18. 18. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 21 pentru împotrivă. 21 pentru împotrivă. Haideți să verificăm electronic. S-a închis botul. Se respinge. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 24 a fost retras. Supunem la vot amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Amendamentul 26. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Votul s-a închis. Se adoptă. Mergem la votul final. Vot prin apel nominal, vot electronic. Fiecare va ști cum a votat fiecare deputat. Așadar, vot electronic, votul final. A votat toată lumea? Mai rămân câțiva de votat. Lipsește un vot. O persoană n-a votat. Bun, putem închide. Aș vrea să se consemneze că eu am votat pentru. Nu mi-am uitat uh, cartela, pur și simplu am luat-o pe cea veche. Deci vă rog să consemnați. Așadar, avem 60 de voturi, pentru, 10 împotrivă. Textul este adoptat. Trecem acum la cel de-al doilea vot al zilei, referitor la procedura bugetară 2020. O să denumesc amendamentele cu numărul lor. 5400 și tot așa. Supunem așadar la vot amendamentele comune 5400, 5475. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 5420. Cine-i pentru? Pardon, spune președintele, este un vot uh, în bloc împreună cu 5442. Le votăm împreună. Deci, cine-i pentru cele două? Cine-i împotrivă? Se respinge. 54, 42 și 5404. Ba nu, se corectează președintele. 54, 42. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5404 este caduc pentru că s-a adoptat cel de dinainte. Așadar, votăm 5461. 54-61, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54-05, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54-23 în bloc cu 54-20 dar deja l-am votat de fapt 54-66. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a închis votul. Amendamentul se respinge. 54-78. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 54-41. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54-46. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54-43. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54-22. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54-64. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul se adoptă. Împreună cu amendamentul 54-76, care era la oaltă. 54-39. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 54-40 cu un amendament oral care a fost înaintat de domnul Ferreira. Supunem așadar la vot acest amendament oral dacă nu există obiecții. Cine-i pentru amendamentul oral? Cine e împotrivă? Amendamentul se respinge în această versiune. Amendamentul 54-45. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 54-47. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 54-56, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54-57, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 54-58, cine pentru? cine împotrivă? Abțineri, se respinge. 54-59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54-60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54-48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54-49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54-50, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 54-51, cine-i pentru? Cine-i pentru? Împotrivă? Verificăm electronic, dar cred că se respinge. S-a închis votul. Mulțumesc. Era mai bine să verificăm. 54-52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54-36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54-37 pentru, împotrivă, verificăm electronic. S-a închis votul. Amendamentul se adoptă. 54-67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54-25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Urmează un singur vot, două amendamente identice, 5409 și 5426 pentru, împotrivă. Verificăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă. N-am văzut eu bine. Cer scuze, spune președintele. 54-65, vot în bloc cu 54-77. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. 54-10 și 54-27 sunt identice. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54-44. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54-62. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54-63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Supunem la vot 54 11, 54 28, 54 74. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 54 12 și 54 29. Poftim? Da? Vă rog. Domnule președinte, dacă ne puteți da puțin mai mult timp ca să votăm, adică să mergeți un pic mai lent cu votul. Bine, reluăm. Cincizeci și patru doisprezece, cincizeci și patru douăzeci și nouă și 54-73, trei amendamente identice pe care le votăm odată. Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. 54-30. Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Cine se abține? Se respinge. 54-38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54-34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54-01, 5401, 54 5455. Le votăm împreună. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 54-02, 54-21 și 54-54. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5403, 5470. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5406, 5424, 5469. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5407, 5468, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5408, 5453, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5413, 5431, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5414 și 5432 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54, 15, 54, 33, cine-i pentru, cine-i împotrivă, abțineri, se adoptă. 54, 16, 54, 35, 54, 71, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54, 17, 54, 79, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54, 18 și 54, 72, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pe ultimele două le-am votat deja ca parte din uh, voturi în bloc mai devreme, așadar, votul final, care nu este un vot electronic, aba nu, nici nu votăm, deci s-a rezolvat. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la acest prim vot experimental. So we will meet again tomorrow at... Ne revedem mâine la ora 9.